Merci. La seduta è ripresa. Il processo verbale. Reluăm reuniunea. Procesul verbal al reuniunii de ieri a fost distribuit. Dacă există observații, dacă nu, se declară ca fiind adoptat procesul verbal.